Okay, I think we've got enough mem- Avem suficienți membri în sală. Așa că putem începe. Mai întâi, uh, haideți să adoptăm ordinea de zi. N-are nimeni nicio obiecție. E păcat că o să fac comunicările președintelui uh, cu privire la trialog uh, într-o sală aproape goală. Cei care sunt interesați să urmărească pe internet, în primul rând. În ceea ce privește programul statistic 2013-2017, negocierile au fost uh, finalizate în baza regulii 73. Vă aduc la cunoștință acest lucru, spunându-vă că capitolele finale au fost tratate în prin procedura scrisă și acum avem un compromis cu Consiliul. Dacă nu sunt obiecții la grup, atunci Proiectul de raport va fi depus la plenara din ianuarie. Așa că îi mulțumesc lui Edward Cicluna pentru ajutor. În ceea ce privește uh, regulamentul și directiva cu privire la cerințele de capital, am avut multe trialoguri uh, politice în timpul săptămânii de la Strasbourg și am discutat despre uh, lichidități, obligațiuni acoperite și așa mai departe am uh, identificat toate chestiunile pendinte și le-am uh, alocat diferitelor grupuri de lucru pentru a veni cu niște propuneri uh, pentru grupul tehnic. Următorul trialog va avea loc pe 12 noiembrie și sperăm să ajungem la o concluzie finală. În timpul săptămânii verzi am avut o delegație CON în Italia, condusă de vicepreședintele uh, Tolojan, au avut loc reuniuni cu tot felul de reprezentanți ai uh, autorităților publice, uh, autorităților de reglementare și așa mai departe și s-au analizat chestiuni precum situația, starea economiei uh, italiene. E un comunicat de presă unde există toate detaliile și vă invit să-l consultați. De asemenea, pot să vă spun că vicepreședintele a um, re transmis invitația de a veni la noi uh, ministrul de finanțe. Noi sperăm să se întâmple asta până la finele acestui an. Cam atât din partea mea și acum uh, sunt foarte încântată să vi-l prezint pe domnul Hans Hohevorst, președintele Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate. Nu este pentru prima dată când sunteți aici. După cum știți, eu uh, am uh, experiență în acest domeniu și consider că standardele de contabilitate sunt foarte importante, mai ales prin, ceea ce, prin prisma crizei economice și financiare, a stabilității bancare. Bun venit uh, la comisie. Aveți acum 10-15 minute la dispoziție, după care întrebări și răspunsuri. Îmi cer scuze că e așa puțină lume în sală. Eu uh, cred că toată lumea este atât de ocupată încât uh, nimeni nu mai uh, caută de lucru în plus. Mulțumesc, doamnă președintă. E întotdeauna o mare onoare pentru mine să fiu în Parlamentul European, să fiu invitat la dumneavoastră. Ați spus că sunt puțini în sală. Eu Chiar sunt uimit că există câțiva fani ai contabilității aici în această după amează Mă uimește acest lucru pentru că este un domeniu foarte complicat, dar în același timp foarte, foarte important. Criza economică și financiară a demonstrat uh, că e nevoie de mai multă transparență pe piețele financiare și cu asta ne ocupăm noi. Standardele noastre fac um, ca datele financiare să fie, de raportare să fie comparabile și transparente peste tot în lume. Fondurile de pensii și celelalte uh, instrumente investiționale uh, trebuie să, fie, um, să se bucure de siguranță uh, pentru tine în lume, iar standardele noastre le oferă exact asta. Corporațiile multinaționale vor să mențină un singur set de dosare contabile Uh, în tot ceea ce privește, în, în toate activitățile lor interna- internaționale. Tocmai de aceea, noi am sprijinit activitatea uh, IASB și am uh, militat pentru standarde internaționale de contabilitate. În ultimii 10 ani, evoluțiile au fost remarcabile. Avem Acum, uh, mai bine de 100 de țări care aplică standarde contabile, uh, mai bine de două treimi din G20 și jumătate din uh, marile întreprinderi globale utilizează acum aceste standarde. Parlamentul European a luat o decizie primordială în anul 2002 de a adopta standardul IFRS. Și de aici lucrurile au început să se miște în direcția cea bună. A fost un exemplu de leadership european, în adevăratul sens al cuvântului. Și mulți au luat exemplul Uniunii Europene, America de Sud, cu Mexicul, um, în America de Nord, Canada. Mai avem, sigur, acea țară din mijloc care ezită, adică SUA. Caraibele, uh, Asia, mare parte din Africa și uh, Rusia și Turcia, toată lumea acum utilizează standardele IFRS. Nu putem ignora faptul că există în continuare economii importante care trebuie să adere la acest sistem, dar vor reveni la asta mai târziu. Ce se întâmplă cu organizația pe care eu o reprezint, IASB? Suntem uh, pregătiți uh, să fixăm niște marje globale? În ultimii ani s-au uh, întâmplat foarte multe pentru a îmbunătăți uh, situația și știu că Parlamentul European s-a ocupat de asta. În anul 2009 am primit mandat de a um, crea The Monitoring Board, cum s-ar zice, care um, Conține autorități publice, uh, reprezentanți de la Comisie, de la SEC, de la IOSCO și așa mai departe. Noi, uh, cei de la IASB, considerăm că avem un rol foarte important de jucat aici. Și trebuie să ne menținem independența în ceea ce privește emiterea de standarde. Deocamdată suntem foarte încrezători. La toate cele trei nivele ale organizației noastre uh, există transparență. Uniunea Europeană are o treime din posturile uh, din uh, IASB um, și o treime din membrii de conducere. Domnul comisar Barnier reprezintă Comisia în The Monitoring Board, din Comitetul de Monitorizare și există um, reuniuni uh, prestabilite pentru a avea un flux informațional foarte lin. Tocmai de aceea încerc și eu să vin în fața noastră în fiecare an. Am îmbunătățit guvernanța, dar în continuare ne străduim pentru a avea o relație și mai inclusivă și să răspundem și mai bine la nevoia uh, cetățenilor, la nevoile cetățenilor noștri. Am să vă explic exact cum vrem să facem asta. După cum știți, IASB a um, depus eforturi serioase în ultima decadă pentru a uh, coopera și mai bine cu omologul nostru american pentru convergență între standarde la G20 cu Uniunea Europeană cu tot, există încurajări pentru a emite un set global de standarde uh, contabile. Și acum această perioadă de convergență ajunge la final și odată cu aceasta relațiile bilaterale uh, ajung la maturitate cu colegii noștri americani. Și în loc de aceste relații bilaterale vom avea un grup multilateral de emitenți de standarde internaționale, precum uh, EFRAG, uh, European Financial Reporting Advisory Group. Vrem să avem uh, un grup numit ASAF, Accounting Standards Advisory Forum, Uh, deja avem o propunere care a fost publicată săptămâna trecută și am vrea ca acest grup să uh, înceapă, să înceapă activitatea cât mai repede cu putință. Este un uh, for consultativ foarte important pentru IASB. De asemenea, împreună cu uh, noul for, vom reuși să avem o analiză mult mai bună în ceea ce privește raportul cost-beneficii și va fi tot, din, încă o dată, un grup care va înlocui relațiile bilaterale în favoarea unor multilaterale. În ceea ce privește viitorul nostru program de lucru, uh, anul trecut l-am consultat și am obținut trei direcții. Mai întâi, după o perioadă de schimbări continue în ultimii ani, majoritatea respondenților uh, au cerut o perioadă de relaș pentru ca toată lumea să se poată obișnui la noul regim de uh, raportare financiară. În al doilea rând, a existat sprijin la IASB pentru a ne axa pe uh, fundațiile standardelor noastre. Prin urmare, vom, uh, vom profita de această perioadă de relaș pentru a ne revitaliza uh, cadrul conceptual în, cad, în care uh, sunt incluse principalele elemente din activitatea noastră. În al treilea rând, am fost rugați să vedem care sunt provocările uh, în, din, în ceea ce privește raportarea contabilă, mai ales în țările emergente, dar și în Europa. Vom prioritiza nevoile celor care utilizează IFRS, e vorba de Europa, precum și alte regiuni care și-au asumat acest angajament. Înainte de a uh, trece la noua noastră ordine de zi, trebuie să finalizăm uh, proiectele care sunt în desfășurare. E vorba de uh, leasing, instrumente financiare, recunoașterea venitului, e vorba de proiecte de convergență cu uh, americanii și uh, mai avem și contracte de uh, asigurare care sunt, de fapt, uh, un proiect uh, IASB uh, prin excelență. Progresul a fost unul stabil, niciodată nu am uh, pus uh, uh, cal- uh, calitatea în uh, fața uh, rapidității, niciodată nu am pus rapiditatea, mă scuzați, în fața calității și am vrut neapărat să existe convergență. Dat fiind că astăzi nu avem mult timp la dispoziție, nu vreau să intru în toate detaliile legate de aceste proiecte, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vreau doar să vă atrag atenția că industria leasingului ar putea să vă abordeze, da, văd că deja se face lobby din partea acestora, ei uh, vor să profite de următoarele standarde. Pentru că leasingul are o componentă financiară foarte uh, mare și leasingul seamănă cu cre- un credit. Și de cele mai multe ori în bilanțul uh, întreprinderilor nu apar activitățile de leasing, dar să ținem totuși cont că e vorba de sume importante. Piața de leasing uh, la nivel global valorează 600 de miliarde de dolari și majoritatea sunt date extra extra-bilanțiere, chit că seamănă foarte bine cu activitatea de creditare. Noi am vrea ca investitorii să vadă exact ce se întâmplă cu aceste sume. Criza economică și financiară a fost cauzată de o datorie excesivă, așa că contăm pe simpatia dumneavoastră uh, de a ne ajuta uh, să uh, aducem la lumină aceste date ascunse. A doua provocare este aceea a ratingului Vrem ca Statele Unite să decidă exact cum vor aplica și ce vor face cu IFRS. US SEC uh, este un for care ne-a sprijinit activitatea tot timpul. În anul 2007 a recunoscut uh, calitatea înaltă a IFRS în momentul în care am permis uh, companii, companiilor care nu sunt americane să utilizeze o reportare în America um, utilizând IFRS. Se estimează că mai bine de 500 de companii utilizează acest sistem acum, uh, multe dintre ele fiind europene. În ceea ce privește utilizarea IFRS de către companiile americane, decizia nu este una finală. SEC a dorit uh, să ia o decizie în anul 2011, dar în iulie a anunțat că va amâna decizia încă o dată. Și asta a fost o mare dezamăgire pentru noi. Nu ne rămâne decât să sperăm că anul 2013 va aduce schimbări majore în acest sens, mai ales că vom fi scăpat de alegerile prezidențiale. Sperăm mâine, că nu se știe niciodată. SUA uh, are un rol foarte important de jucat în relațiile cu uh, Uh, organizația pe care o reprezint. Iar în ceea ce privește grupul celor 20, pentru ca standardul de uh, contabilitate să rămână unul fiabil, trebuie ca SUA să, să-și asume un angajament uh, real. Oricum, trenarea americanilor nu reprezintă o scuză de a exista un blocaj în activitatea noastră. În ultimii 10 ani, utilizarea EFRS uh, în plan global uh, a căpătat, uh, amplo- a căpătat amploare și eu nu cred că acesta e un proces care mai poate fi stopat, poate nu mai încetinit. Vreau să vă spun că suntem foarte ambițioși în dorința noastră de a ne poziționa în plan global și uh, păstrăm legături foarte apropiate cu uh, toate forurile europene, inclusiv cu Parlamentul European. De când am preluat președinția EASB anul trecut, e a doua oară când vin la Parlamentul European și vă stau la dispoziție dacă e nevoie de noi informații și de noi aduceri la zi. Uh, dacă sunt întrebări, sunt aici pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! La o reuniune recentă a coordonatorilor, PP-ul a insistat să ia cuvântul primul de fiecare dată, dar nimeni de la PPE nu s-a anunțat de data aceasta. Do you, Jean-Paul? No? I just want you... Jean-Paul, uh, Jean-Paul Nu, uh, dar oricum, da, Werner, iată, Werner dorește să ia cuvântul. Da, o să încep eu Îi mulțumesc președintelui. Anul trecut ne-a spus cât de greu este totul, cât de greu este să obții un progres uh, palpabil în plan internațional. Criza bancară ne-a arătat că uh, măsurătorile în ceea ce privește riscul, bilanțul și așa mai departe diferă atât de mult de la un sistem la altul încât uh, Uh, datele uh, bancare uh, au fost atât de diferite de la un caz la altul, în funcție de ce standarde contabile s-au aplicat. Care sunt cele mai marcante exemple care, trebuie, care au apărut în criza bancară și care trebuie rezolvate pentru că prezintă mari probleme? Mulțumesc! That's a very good question. Da, răspuns o întrebare foarte bună. Cred că cel mai uimitor este faptul că atunci când examinezi bilanțul contabil al băncilor și cum arăta el înaintea crizei și vedeai cifrele din contabilitate, deja era foarte clar că majoritatea băncilor din lumea întreagă aproape nu mai aveau capital, capitaluri. Și când erau capitalizate, asta era mai degrabă uh, bazat pe bunăvoință. Deci, retrospectiv vorbind, era clar că băncile erau foarte subcapitalizate, ceea ce știm acum și de aceea se și modifică aceste standarde. Dar e uimitor că investitorii nu și-au dat seama uh, la vremea aceea. Asta a fost prima surpriză. De asemenea, era foarte clar la vremea aceea că standardele, standardele noastre actuale sau de la vremea aceea au permis prea ușor băncilor să amâne recunoașterea pierderilor din uh, uh în bilanț și atunci trebuie să schimbăm și modelul. Uh, e vorba de un model cu pierderile uh, previzibile care va permite băncilor să recunoască uh, acest lucru mult mai curând decât este cazul la ora actuală. Cred că e cea mai importantă modificare în regulile contabile în acest moment. Asta ca să încercăm, sigur, să ieșim din criză. Thank you. Uh, I... Președinte, mulțumesc. Nimeni de la socialiști? pă da, totuși. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Mulțumesc, Antonio Sanchez Presedo, mulțumesc, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru informațiile în legătură cu munca pe care o realizați. Sigur, uh, convergența în materie contabilă este fundamentală pentru ca reforma regulamentului să se înfăptuiască într-adevăr într-o formă echilibrată și ar trebui să se finalizeze activitatea încă din, ar fi trebuit să se, să se fi finalizat încă din iunie 2011. Acum la G20 întotdeauna se face aluzie la faptul că aceste uh, lucrări trebuie să continue. Am dorit să știm uh, ce elemente nu au fost încă rezolvate și dacă există o agendă, dacă există un calendar uh, un calendar sau uh, să există anumite aspecte care sunt amânate în sinedie. Deci există un calendar și dacă există elemente a căror rezolvare este amânate și în legătură cu această convergență, atunci e necesar ca corpul de norme să uh, dispună și el de o convergență. Dacă aveți vreo previziune pe viitor în concret, că dumneavoastră ne-ați uh, spus că va exista un grup consultativ multilateral. Am dorit să știm care va fi compoziția acestuia. Și încă o întrebare. Uh, Parlamentul European ne interesează foarte mult problema transparenței, mai ales față de activitățile extractive sau activităților sau la, față de activitățile care au de-a face cu resursele naturale și de multe ori se spune că pentru a avansa în acest domeniu e necesar uh, să se transforme și normele contabile. Am dorit să știm ce comentarii aveți în această privință. Thank you for these... Uh, Răspuns mulțumesc pentru întrebări. Consider că pe bună dreptate spuneți convergența nu a intervenit atât de rapid pe cât ne-am fi dorit-o. Asta din două motive. În primul rând, că e extrem de dificil să ajungi la un acord atunci când avem două organisme care stabilesc standarde. Avem unul uh, global și unul din Statele Unite. Vă puteți închipui uh, că, ca Basel 3 să fie negociat de două organisme diferite? Nu s-ar fi ajuns la niciun bun sfârșit, deci e dificil. Și atunci înseamnă că uh, lucrurile nu se pot rezolva foarte rapid. De asemenea, nu ne-a fost de ajutor nici faptul că SUA nu au luat încă o decizie. Decizia de a adopta aceste norme IFRS. Și a devenit clar că nici SEC nu urma să ia o decizie anul trecut sau nici măcar anul acesta. Și atunci uh, situația s-a uh, înrăutățit și nici Consiliul American uh, nu a reușit să se pună de acord cu noi și tocmai am vorbit despre acest model al uh, pierderilor previzibile a fost una din uh, chestiunile în care se ajunsese la convergență și apoi în luna iulie a anului în curs. Uh, IASB s-a răzgândit, mă scuzați, omologul nostru american s-a răzgândit în legătură cu acest model. Nu știu dacă asta s-ar fi întâmplat uh, într-un moment în care ar fi fost foarte clar că uh, SUA urma să ni se alăture într-o, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Totuși, noi col- colaborăm foarte bine pe domeni- în domeniul leasingului și al recunoașterii veniturilor și sperăm să avem și aceste standarde în viitorul apropiat. Deci, totuși, lucrurile sunt pe calea cea bună. Acum, în legătură cu acest grup consultativ multilateral, e foarte important, în primul rând, să uh, știți că noi am vrut să limităm numărul membrilor la 12 și uh, se presupune că este un uh, consiliu de natură pur tehnică, deci să aibă discuții tehnice amănunțite. Deci nu, tocmai pentru asta nu trebuie să participe prea multă lume. 12 persoane e foarte bine. Cine vor fi membri acestui Consiliu încă rămâne de hotărât, însă acum avem grupări regionale în întreaga lume, avem AOSEG, un grup asiatic, apoi împreună cu Australia și Noua Zeelandă, avem altă organizație în Europa și avem un grup de uh, standarde latinoamericane, grup care reprezintă multe țări de acolo și vor deveni pe persoane de acolo, în mod automat, membri ai Consiliului, apoi japonezii, probabil IASB eh, și probabil o, un stat european ar putea deveni membru. Dar oricum se vor roti locurile, deci fiecare va avea o șansă de a participa de-a lungul timpului. Însă acum discutăm eh, schița inițială a mm, acestui grup multilateral împreună cu alegătorii noștri. Însă, Acum, uh, compoziția precisă rămâne de determinat în cadrul acestui schimb de opinii pe care îl avem cu cei care ne aleg. Apoi, problema transparenței. Da, cred că vă referiți la raportarea de la țară la țară. Am discutat acest subiect și ultima dată când am fost aici și v-am spus cu acea ocazie că noi urma să examinăm consultările pentru o nouă agendă dacă se și dorea asta din partea partenerilor noștri la nivel global, dar uh, ca să spun cinstit, uh, să spun lucrurilor pe nume, nu prea s-a dorit așa ceva uh, de către membrii noștri. De asemenea, am înțeles că s-a întâmplat următorul lucru. Uniunea Europeană și-a asumat uh, această misiune într-un cadru de reglementare și probabil că așa se va și rezolva până la urmă chestiunea. Și cred că nu vom putea să facem asta de unii singuri, dar văd că totuși asta se realizează în, sau că se acționează în Statele Unite, că și europenii fac ceva și cred că se acționează la, exact la nivelul potrivit. Mulțumesc acum Wolf. Mulțumesc, Sharon, mulțumesc, domnule președinte, pentru că veniți a doua oară în fața noastră și că vă arătați disponibilitatea la dialog. Două întrebări. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră că nu ar trebui să căutăm convergența cu orice preț, mai ales atunci când uh, intră în coliziune cu principiile noastre de bază. Atunci e clar, nu există convergență, dar există cazuri în care fără convergență am fi într-un dezavantaj concurențial sau s-ar fragmenta piața. De exemplu, cu introducerea Basel 3 și dacă o introduc și americanii, rezultatul este că există câțiva factori care în Europa vor intra la costuri anuale, dar în uh, America nu. Și e clar că se ajunge la o fragmentare a imaginii de ansamblu, nu doar că datele nu mai sunt comparabile, dar există un, acel dezavantaj concurențial. Și vă întreb pe dumneavoastră, există eforturi de a înlătura această situație extremă? Și a doua întrebare se referă la ceea ce a spus deja Antolin. Constatăm că astăzi avem câteva mari centre financiare. Numărul acestora în următorii 15-20 de ani va crește considerabil. Mumbai, Shanghai, Sao Paulo sunt doar câteva care vor intra pe listă. Da, Dubai și multe altele. De aceea e decisiv că dacă tot ne uh, străduim să avem standarde internaționale, acestea să fie implementabile. La G20 am ajuns la un numitor comun în ceea ce privește obiectivele, dar în termeni individuali, în ceea ce privește implementarea, vedem că diferențele sunt frapante. Ce am putea face pentru ca pe viitor să avem într-adevăr un numitor uh, comun, că e vorba de G20, IOSCO, IASB și așa mai departe, pentru a avea o mai bună prezență internațională. Mulțumesc! Thank you for this uh, question, Mr. Klintz. Mulțumesc, domnule Klintz, pentru întrebare. Da, aici uh, sunt două chestiuni importante. Egalitatea și adoptarea de către toți partenerii noștri. În ce privește uh, egalitatea, cred că, în general, instrumentele financiare și standardele privitoare la acestea sunt apropiate, ar trebui să fie și mai apropiate, însă, dar nu cred că sunt mari probleme aici. O problemă mai serioasă, sau de fapt două, și sunt dezamăgit că aici n-am reușit să obținem o convergență totală, e, uh, din păcate, că noi am avut acorduri cu FASB, deci partenerii american, la un anumit moment că băncile ar trebui practic forțate să arate toate instrumentele derivate de pe uh, conturile lor, chiar dacă le compensau cu alte contracte, cu instrumente derivative. Și noi am considerat că aceste instrumente, pe care Warren Buffett le-a numit uh, arme financiare de desugere în masă, deci acestea ar trebui să apară, uh, dar asta se întâmplă în Statele Unite. Am avut o soluție convergență să figureze toate acestea în bilanț, dar în ultimul moment FASB-ul a decis să nu facă așa. Deci e o situație nefericită. De exemplu, Deutsche Bank, în conformitate cu regulile americane, ar avea o, un bilanț cu 50% redus decât uh, conform normelor IFRS. Cred că soluția noastră este uh, cea bună și merge spre transparența totală. Și cum am rezolvat noi uh, problema e că am armonizat această desecretizare și atunci un investitor capabil e în stare să vadă ce se întâmplă, de exemplu, la Deutsche Bank sau la JP Morgan. Sigur că ar fi fost uh, mult mai bine să fi avut o convergență de plină standardelor, dar asta este. În ce privește adoptarea în întreaga lume, uh, îmi pare bine că ați menționat uh, anumite țări care ar putea deveni centre financiare sau, de exemplu, Sao Paulo, dar ar fi un candidat în America Latină. Brazilia deja a adoptat pe deplin IFRS și sunt chiar mândru că Brazilia ne-a adoptat standardele. Singapore, de asemenea, un centru financiar foarte important nu a adoptat în, în totalitate normele noastre, dar o va face în curând. Apoi, ca țări emergente, dar, dar care nu cred că va deveni în curând un centru financiar, Doar cum Indonezia e pe cale de a adopta de plin normele, China de asemenea va deveni un centru uh, financiar important și este aproape de a adopta normele noastre. Deci, noi suntem prezenți acolo unde uh, contează, dar am dorit ca și SUA să fie alături de noi. Dar asta este o decizie pe care o pot lua doar ei. Noi nu avem prea multe posibilități de a influența. Tot ce știu eu este că e foarte clar că, mă rog, și americanii acceptă și asta, că singurul candidat uh, pentru standarde de cu adevărat globale uh, sunt aceste norme IFRS. Și suntem aproape de a o realiza și sunt convins că pe termen lung, este și chiar în interesul SUA să participe și ei pe deplin la acest sistem, pentru că ei doresc să aibă o, o, o influență și dacă vor dori să uh, își valorifice această influență, vor trebui să participe. Dar sigur că vremea e, vremurile sunt dificile din punct de vedere uh, economic și e dificil să cerem acum companiilor să schimbe sistemul. Deci poate vor exista întârzieri, dar cred că până la urmă vor veni și americani alături de noi. Dar asta e la latitudinea lor. Nu sunt sigur cine dorește să vorbească primul. Sard, tu ai dorit. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați venit astăzi aici. Uh, vă suntem recunoscători pentru nivelul de transparență. Uh, domnul Langan a pus o întrebare legată de niște exemple de subevaluare sau supraevaluare. Sunt curios dacă știți despre Regatul Unit, despre Steve Baker, un coleg din uh, Parlamentul uh, Britanic, care uh, a descoperit că practic exista o supraevaluare a fondurilor scoțiene. Acest lucru s-a afirmat în Parlamentul Britanic și mă întreb câte exemple de acest gen cunoașteți. În al doilea rând, sunt foarte mulți cei care spun că încercările de uh, a, uh, converge, de a avea o convergență între aceste standarde a dus uh, la o încălcare a principiilor de prudență și neutralitate. Și, de asemenea, Eh, s-ar putea ca FRS să nu fie compatibil cu eh, legile europene. Sunteți de acord că există o posibilă interpretare greșită a acestui eh, lucru? Și ați vorbit mult despre faptul că mergeți pe uh, pierderile previzibile. Cred că ar trebui să ne ocupăm mai mult și de pierderile imprevizibile, pentru că există uh, un mod de a rezolva aceste pierderi uh, previzibile, atunci de ce nu se pot uh, rezolva și pierderile imprevizibile, tot în standardele de contabilitate? pentru că nu ar trebui să ignorăm aceste uh, pierderi. Cum s-a ajuns la o expunere de 2,8 triliarde de dolari din partea AIG? Deci și acest lucru ar, uh, s-ar înscrie în categoria pierderilor imprevizibile care n-ar trebui să fie permise. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare extrem de importantă. Pe marginea care m-am gândit și eu foarte mult timp. V-am spus mai devreme, am făcut o observație dacă investitorii și agențiile de reglementare ar fi analizat cu atenție cifrele, n-ar fi fost foarte greu să vadă că băncile aveau probleme serioase și, uh, de altfel, uh, uh, RBS este, practic, una din băncile care reprezintă un exemplu evident. Eu am lucrat în sectorul de reglementare din țările de jos și nici nu mai venit să cred cum s-au prăbușit lucrurile. Pentru că noi am început să analizăm cifrele așa cum erau ele înainte de uh, intrarea în vigoare a reformelor despre care vorbeam și am văzut că RBS nu avea niciun fel de capital, deci avea o problemă uh, de angajare de capital de 40-50 de ori mai mare decât capitalul pe care îl dețineau și uh, singurul capital pe care îl aveau era acela de bunăvoință. Și de fiecare dată Uh, practic, capitalul, singurul capital sau majoritatea capitalului pe care îl aveau era acesta de bunăvoință. Deci capitalul propriu-zis pe care îl aveau era de natură foarte slabă și uh, poate un punct slab al standardelor noastre este că e mult prea ușor să păstrezi această bunăvoință în uh, bilanțul contabil. Poate acest lucru ar trebui analizat pe viitor. Dar cu standardele actuale, oricine care ar fi avut bunăvoință ar fi putut ajunge la concluzia că este o problemă serioasă. De ce nu s-a întâmplat asta? Pentru că standardele prudențiale au permis băncilor să își riște activele și când aveau un bilanț de 100 sau 1000, Așa, prin uh, magie, acest uh, bilanț ar uh, fi redus la 102-3. Și brusc acest, acest lucru ajungea la 10%, 20% și așa ne-am lăsat atrași și păcăliți și atrași în această, în această criză. Standardele de la, uh, de la bază au fost îmbunătățite. Mă întrebați dacă este suficient și eu îmi pun această întrebare, dar măcar s-a făcut ceva. Și, așa cum am spus, îmbunătățim standardele pentru a avea în vedere și ce s-ar putea întâmpla pe viitor. ar trebui ca standardele noastre să le ceară băncilor să își facă rezerve pentru pierderile imprevizibile? Nu putem face asta. E adevărat că în multe țări, chiar în majoritatea țărilor europene, să ne uităm la Spania și Irlanda și apoi la Statele Unite, pierderile din sistem au fost mult mai mari decât anticipase vreodată cineva. Spaniolii aveau uh, propriul sistem de contabilitate care forța băncile să își pună rezerve de capital pentru pierderile viitoare. Asta nu era în conformitate cu uh, regulile, dar respecta regulile spaniole care oferau băncilor spaniole un tampon suplimentar, dar acest tampon s-a dovedit insuficient pentru a acoperi pierderile majore din sistem. Dacă um, pentru că băncile nu pot să um, prevină aceste pierderi imprevizibile. Și, în mod clar, standardele contabilitate nu pot face acest lucru și nu pot include pierderile imprevizibile aici. Pentru că altfel ar trebui să le spunem contabililor, inventați o cifră. Uh, și nu putem face acest lucru, pentru că nu ar mai exista niciun fel de comparabilitate în sectorul financiar și oamenii și-ar pierde încrederea în standardele noastre. Deci, uh, acesta este datoria uh, agențiilor de reglementare prudențiale, pentru că ei trebuie să analizeze istoria, să vadă care sunt crizele economice recurente și dacă conducem un sector financiar cu 2-3% capital, asta nu înseamnă că ne îndreptăm spre dezastru. Deci se știe foarte clar că acest procent nu e suficient pentru acoperirea pierderilor imprevizibile. La acest punct, Wolf, mai avem și alții pe listă, dar dacă este doar la acest punct, da, e un punct foarte uh, succint. Uh, auditorii nu se tem, n-ar fi trebuit și ei să arate că există acest risc Cred că ar fi putut avea un rol mai activ, într-adevăr, în uh, legăturile lor cu agențiile de reglementare, dar ca să fiu sincer, Atâta vreme cât uh, agențiile de reglementare uh, spuneau că totul e în regulă, n-aveau niciun motiv să tragă semnalul de alarmă. Da. deci ambele părți au fost de vină. Puteți Uh, numi vreo profesie care nu trebuie să tragă învățăminte din această criză economică. Uh, și noi ne numărăm uh, printre cei vizați și la fel și politicienii. Werner, vrei să mai spui ceva legat de ceea ce am discutat până acum? Da, am o întrebare cu privire la derivate. Spuneați că ar fi mai bine să apară în bilanț Acum am ajuns la concluzia că o să fie în anexă. Vreau să știu, e un răspuns final sau negocierile vor merge mai departe pentru a avea o preluare directă în bilanț? Pentru că, din câte îmi dau eu seama, uh, americanii pe 15 septembrie 2008, uh, ziua colapsului Lehman Brothers, aveau uh, foarte puține date, 1, 27% din date arătau, din datele înregistrate arătau că e o problemă. Oare nu e nevoie de mai multă transparență aici? Și nu ne-ați putea explica exact care sunt motivele? E oare oarbă lumea față de această problemă în America sau se derulează lucrurile mult prea repede? Mulțumesc! Well, it, it is, uh, uh, first of all, uh, I don't foresee... În primul rând, nu cred că se va ajunge la un nou acord. Asta este situația actuală și asta va rămâne în viitorul previzibil. Dacă lucrurile s-au schimbat în Statele Unite, cred că multe au legătură cu faptul că legislația americană avea niște cerințe de capital care erau clar bătute în cuie în uh, uh, vechile reguli de contabilitate. Și aceste cerințe de capital a ajutat foarte mult Statele Unite să-și revină mai repede în urma crizei decât noi, pentru că tocmai uh, aceste uh, aspecte erau uh, mai bine reglementate în legislația americană. Și tocmai de aceea Rezerva Federală nu a vrut să schimbe standardele de contabilitate și cred că acesta a fost un motiv important pentru care nu uh, s-au uh, schimbat uh, lucrurile. Uh, dar, evident, ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut și noi același tip de sistem. Cred că, în general, uh, uh, această asociație internațională pentru uh, standarde de contabilitate este, are un rol mult mai strict în ceea ce privește consolidarea. Regulile noastre de consolidare, care nu mulțumesc pe toată lumea în Europa, sunt mult mai stricte decât cele americane. Deci este mult mai dificil să elimini anumite lucruri din uh, bilanțul contabil în Europa decât este în uh, America. Filip. Bine ați venit, uh, domnule director. Noi venim din partea unei uh, firme de IT extrem de uh, mari și știu că recunoașterea profiturilor din leasing este un element extrem de important. Ați vorbit despre leasing ca și cum ar fi un buzunar mare în uh, bilanț. Uh, mai există și alte uh, buzunare potențiale de riscuri nerecunoscute care ar putea apărea la un moment dat, de care ar trebui să fim conștienți? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Ați vorbit despre pierderile previzibile sau de neevitat. Și asta îmi amintește de situația în care uh, consolidăm aceste uh, bucle de feedback, ceea ce duce la o volatilitate mai mare a sistemului. Pentru că trebuie să recunoaștem pierderile cât mai devreme în cadrul ciclului, dar nu, uh, de, dar trebuie să ne dăm seama uh, dar a, ca să-ți dai seama cât ar fi această pierdere, este o artă, nu o știință și vreau ca această artă să nu ne ucidă. Și uh, ați vorbit despre Comisia de la Basel, ați vorbit despre, țara, despre raportarea de la țară la țară și ați spus că membrilor nu le place foarte mult. Uh, Comisia de la Basel este un organism uh, public din format din băncile centrale și uh, organismele de supraveghere. Deci sunt organisme publice și nu ele fac regulile, ele propun regulile și în acest uh, sens sunt de partea celor care spun că uh, organizația dumneavoastră nu are legitimitatea necesară pentru a emite reguli, pentru că standardele, standardele de contabilitate sunt un bun comun. Uh, și atunci cum privatizăm uh, formarea acestui bun comun uh, către oameni care nu sunt uh, contabili, chiar dacă sunt inteligenți? Și când vorbiți despre raportarea de la țară la țară, dacă membrilor nu le place, atunci nu o să o facem. Asta, din punctul meu de vedere, este un argument destul de slab. Facem multe lucruri care nu sunt pe placul oamenilor există acest standard de leasing și organizația noastră este, lucrează în interesul publicului. Domnul comisar Barnier ne-a vizitat birourile în urmă cu câteva luni și a fost foarte impresionat de ambiția angajaților noștri de a servi interesul public. De asemenea, da, facem reguli. Dar dumneavoastră sunteți cei care decid dacă vor fi uh, aplicate. Deci așa are loc uh, procesul de luare deciziilor în majoritatea statelor membre. Doar câteva țări uh, uh, spun în propria legislație că regulile se aplică în mod direct. Dar noi avem un proces de uh, adoptare și oamenii, dacă nu le place acest lucru, nu pot să, uh, sunt liberi să nu adopte regulile respective. Pe noi ne bucură angajamentul Uniunii Europene de a uh, respecta regulile noastre în măsura posibilului. Pentru că dacă fiecare jurisdicție va face modificări mici, bineînțeles că nu o să ajungi niciodată la standarde globale. Dar Există în continuare suverenitatea de a decide dacă să aplici sau nu standardele sugerate de noi. Apoi, uh, responsabilitatea noastră publică a crescut în ultimii ani, în special prin formarea uh, Consiliului de Monitorizare. Deci, suntem uh, mult mai responsabil din punct de vedere public decât eram înainte. Și asta cred că este un lucru foarte bun. Și ca fost politician, Mă bucur mult de acest uh, lucru. În ceea ce privește contabilitatea de la piață la piață, acesta este un subiect destul de emoțional uh, pentru că oamenii nu se plângeau foarte mult uh, când creșteau prețurile, dar acum când prețurile sunt în scădere, deja nervozitatea e mare. În primul rând, noi nu suntem uh, ideologi a acestui concept. Uh, instrumentele noastre financiare sunt uh, sisteme de atribuire mixe, mixte. Nu încurajăm utilizarea în exclusivitate a market-to-market, permitem toate împrumuturile și permite ca toate împrumuturile și obligațiunile să fie ajustate la costurile istorice. Noi uh, nu am vrut niciodată aceste standarde de uh, contabilitate legate de valoarea uh, corectă, așa cum fac americanii. Și în timpul crizei, în mod interesant, o bancă precum Deutsche Bank avea foarte multe instrumente toxice legate de uh, creditele ipotecare pe uh, foaia de bilanț market to market și atunci erau foarte mulțumiți pentru că pe bilanțul lor uh, prețurile au scăzut foarte repede și au fost uh, alertați foarte rapid de această scădere a prețurilor și au putut să se descotorosească de activele toxice la prețuri rezonabile chiar la începutul crizei amortizarea costurilor a fost realizată tocmai de scăderea valorii uh, acestor uh, uh credite ipotecare. Și deci ei nu au așteptat uh, foarte mult și nu au fost nevoiți să-și asume niște pierderi uriașe după aceea. Deci poate uh, ca acest concept să aibă într-adevăr avantaje uriașe uh, pentru că trebuie să uh, urmărești într-adevăr valoarea de piață a activelor pe care le ai, uh, altfel ai fi complet irresponsabil. Mulțumesc. Mai avem o întrebare legată de aceste buzunare de uh, risc. Se mai poate face ceva în acest uh, sens? Am vorbit da, de mai multe asemenea buzunare, pensiile, spre exemplu, care sunt pe foaia noastră de bilanț de multă vreme. Uh, Multe fonduri de pensii sunt, au probleme din cauza crizei financiare și a ratelor dobânzilor uh, diferite. Deci companiile trebuie să arate care sunt riscurile la care sunt expuse și cred că este extrem de important acest lucru pentru investitor, dar și mai important este atunci când uh, am introdus pensiile pe foaia de bilanț, multe companii pentru prima dată și-au dat seama cât de expuse erau, pentru că cel mai adesea nici măcar nu știau acest lucru. Și erau, au fost forțate de standardele noastre să facă niște calcule reale ale riscurilor la care se expun și să înceapă să rezolve problemele. N-a mai rămas ceva, dar vorbeam de leasing, care uh, reprezintă un element de risc foarte important în acest moment nu mai avem alte elemente de risc. Știu că există niște puncte slabe care trebuie rezolvate cândva în viitor în standardele noastre, dar uh, v-am spus că am vorbit mai devreme despre acest capital de bunăvoință. Cred că el apare într-o măsură prea mare în uh, bilanț și acest lucru mă îngrijorează lots of people want to come back for second and third Mai sunt oameni care vor să mm, adreseze uh, a doua, a treia întrebare, dar haideți mai întâi să terminăm prima rundă de întrebări. Sven, mulțumesc pentru vizita dumneavoastră. Am o întrebare care se referă la funcționarea internă a organizației dumneavoastră. Până recent, uh, cercul acela de trustees a fost renoit și asta a fost uh, o activitate criticată, s-a schimbat ceva. Dumneavoastră a spus că există acum The Monitoring Board, uh, forul acela de monitorizare care a fost creat, dar mi se pare că nu se rezolvă așa deficitul demo, uh, democratic. Vreau să știu exact ce influență are The Monitoring Board în practică. Cine ia deciziile, cum, și cum se documentează asta și care este accesul uh, publicului acestei informații. Deci ce se întâmplă, uh, asta întreb, cu transparența funcționării interne, mai ales în ceea ce privește noul monitoring board. În primul rând, vreau să vă spun că chiar și după o lungă carieră în politică și reglementare, niciodată nu am lucrat într-un mediu la fel de transparent precum cel de acum. Noi, practic, ne facem toate, uh, ne, ne, ne organizăm toate activitățile public și discutăm chestiuni tehnice cu uh, ceilalți, tocmai pentru a preîntâmpina uh, neplăcerile. Deci totul este uh, în văzul lumii, dacă vreți. Toată lumea se poate conecta, toată lumea poate să urmărească foarte de aproape tot ce facem. Uh, avem uh, niște cerințe procedurale foarte stricte. Când vrei un nou standard, ai un document de discuție, uh, e publicat înainte cu 120 de zile, toată lumea ne poate scrie și așa se și întâmplă, lumea ne contactează. Și trebuie să ținem cont de opiniile exprimate, după care um, iarăși urmează o perioadă de expunere, oamenii din nou pot să depună comentarii și așa mai departe. Partea mai puțin plăcută este că durează foarte, foarte mult până elaborăm un standard. Eu am crezut că lucrurile sunt uh, lente în politică, când durează trei ani uh, să emiți o legislație, dar cu standardele durează 5 până la 10 ani, deci nu e chiar atât de grozav, dar ideea este că avem niște cerințe procedurale foarte stricte și e adevărat că nu mai există cooptarea uh, membrilor uh, din uh, forul pentru trustees și avem the monitoring board uh, Uh, un for care uh, ia decizii cu unanimitate, deci prin consens. Multe dintre reuniunile noastre sunt deschise publicului. Asta voiam să spun încă o dată. Și apoi v-am spus că vrem să îmbunătățim activitatea și cu noul for ASAF, Accounting Standards Advisory Forum. Interesul nostru este foarte mare în a capta uh, toate opiniile ce vin uh, de, la, din, de partea Uniunii Europene. Pentru că degeaba emitem un standard cu care nu este mai apoi nimeni de acord. Și atunci, în momentul în care acționăm împreună cu ASAF, noi știm deja care este opinia Comisiei Europene. Dacă avem uh, avizul uh, favorabil pentru un uh, standard sau nu. E clar că, mm, cu toate că monitorizăm toate opiniile, nu le vom încorpora chiar pe toate. Unele sunt bune, altele mai puțin bune, dar ideea este că dacă vrem să ne mișcăm, dacă vrem să facem ceva, ar fi bine să plecăm urechea la ceea ce are lumea de spus. Comitetul Basel e unul public, dar nu se reunește în public. Nu există transparență a reuniunilor și multe dintre deciziile luate Haideți mai bine să mă opresc aici, pentru că uh, risc să spun prea multe. Îi apreciez foarte mult pe, pe colegii de la uh, Comitetul Basel, dar, uh, din păcate, știm că nu este întotdeauna la fel de transparent pe cât ne-ar conveni nouă. Da, dar unde sunt documentate deciziile de la Monitoring Board și unde pot eu să găsesc uh, toate datele necesare despre ce decizie s-a luat și cine cum a contribuit. Da, eu cred că este, uh, odată că reuniunea este publică, deci transmisă pe internet și apoi există un uh, proces verbal și tot ceea ce ține de documentarea unei reuniuni. Mai avem timp, așa că continuăm. Oare trebuie să plecați? Păi până la urmă tot o să trebuiască să plec. Da, dar până una alta sunteți uh, ostaticul nostru. Uh, pentru că iată că lumea se tot uh, reînscrie la cuvânt. M-am pus și eu pe lista vorbitorilor, am fost foarte răbdătoare până acum. Știți, uh, din ocaziile trecute, când ne-am mai întâlnit la tot felul de evenimente, că mereu uh, am avut eu uh, un light motiv pe care l-am tot uh, reluat. Este vorba de cash flow time travel, de fluxul în denumerar încadrarea calendaristică. Vreau să știu exact ce se întâmplă cu acest subiect, pentru că eu știu că americanii sunt cei care uh, sunt adepții de time travel, dacă vreți. Nu știu ce se întâmplă cu aceste bule contabile de time travel. E vorba mot-a-mod de călătoria în timp, în acele încadrări uh, fictive calendaristice. Și vreau să știu ce se întâmplă dacă pierderile depășesc așteptările. Ce se întâmplă atunci? Pentru că ne-am mai confruntat cu această problemă. Spuneam că vrem să trecem de la prudență la neutralitate. Foarte bine, dar până la urmă, care este sensul reglementării neutre, că nu face nimic. Sau, nu știu, poate că cel care a adresat întrebarea vrea să revină la acest subiect oricum. Și un ultim aspect care e diferit, dar nu chiar, ce părere aveți uh, despre uh, regulatory hedging, deci despre reglementarea uh, Uh, în, uh, cu privire la acest subiect în, uh, cerin, în directiva cu privire la cerințele de capital. Era vorba de fondurile de alternative de investiții. Ce se întâmplă în momentul în care sunt implicate și valori mobiliare, um, și ce se întâmplă cu toate margele procentuale implicate. Pentru că vreau să știu cum anume e calculat, e calculat aportul fondurilor alternative de investiții la swapurile de risc de credit. Pentru că, până la urmă, rezultatul este că avem uh, o achiziție de swapuri, dar uh, fără rost doar pentru a reduce cu 10% participarea la uh, draga formulă de capital a fondurilor alternative, deci fondurilor speculative. Din punctul dumneavoastră de vedere, e valabilă această teorie? Well, I think, first of all... Bine. În primul rând, noi nu suntem o autoritate de reglementare în uh, adevăratul sens al cuvântului, noi emitem niște standarde, standarde contabile în acest, în acest caz, așa că rolul nostru nu este acela de a uh, prescrie reguli întreprinderilor și băncilor cu privire la ce ar trebui să se întâmple, așa cum se uh, întâmplă în cazul reglementării prudențiale, ci noi vrem să atragem puțin atenția ce s-a întâmplat în trecut. Și pentru a face asta într-o manieră credibilă, uh, e nevoie de mult efort, e foarte dificil. Cine a spus oare că contabilitatea e mai degrabă o artă decât o știință, așa și este, pentru că dincolo de exercițiul matematic avem de-a face cu o artă. Mă bucură faptul că ați menționat și chestiunea prudențială. Eu încă nu am bucasem să ajung la această întrebare. Neutralitatea e foarte importantă. Dacă suntem excesiv de conservatori în uh, registrele contabile. S-a întâmplat asta și în trecut. Băncile și întreprinderile au putut astfel să uh, creeze niște rezerve uh, ascunse, niște sertărele cu bunătăți ascunse. Eu pare la o primă privire o manieră sigură de a opera, dar ceea ce e conservator într-o zi, într-alta, uh, devine destul de riscant. În momentul în care începi să desfaci acel sertăraș, în momentul în care performanțele scad, atunci investitorul nu vede, de fapt, că performanța se înrăutățește, ci vede că există un flux stabil de venituri și nu-și dă seama că banca, de fapt, e la ananghe comparativ cu anul trecut. Noi considerăm că neutralitatea este foarte importantă, ar trebui uh, ca prin raportarea contabilă să se vadă exact ce se întâmplă cu profitul și cu pierderile. Dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să fim precauți uh, în exercițiul contabil. Noi știm că știința contabilă nu este una precisă, și că adesea e foarte dificil să faci uh, estimări, să uh, uh, pui o valoare precisă în un anumit uh, lucru. Adesea, pentru piața contabilă nu este o piață uh, omologă lichidă și de aceea noi trebuie să estimăm ceea ce ar face un instrument financiar și de aceea forțăm mâna băncilor nu să ne ofere o cifră precisă a instrumentelor financiare, ci să spună mai bine care sunt riscurile și spredurile, astfel încât investitorul să vadă clar care ar fi un potențial efect de contagiune și așa mai departe. Există foarte multe uh, exemple în acest uh, caz. Noi vrem uh, ca prin contabilitate să nu se ofere o imagine pe roze comparativ cu realitatea și acestea sunt deja subiecte discutate la Parlament, s-au discutat, știu eu, în Regatul Unit și uh, guvernul britanic a oferit un răspuns în scris prin care spunea că mm, lor li se pare că conceptul prudenței există în uh, IFRS. Recent am ținut un discurs despre prudență. Uh, discursul e pe pagina asta de internet. Ofeream șapte exemple uh, care arată foarte clar că conceptul prudenței e prezent în standardele noastre. Ar fi mult prea mult să mă refer la toate cele șapte exemple, dar asta este ideea. Travel. Cash flow time travel. You mean that we, uh... În legătură cu uh, fluxul de numerar și evoluția sa în timp. Da, după cum uh, spuneam, vă pot da un exemplu. Majoritatea băncilor acum uh, tranzacționează sub valoarea uh, nominală. Și multe din ele încă se bazează pe bună voință. Și atunci mă întreb dacă standardele noastre sunt destul de stricte și încă permit băncilor în necaz să arate uh, fondurile de bunăvoință pe uh, balanța, de, balanța contabilă. Nu știu dacă avem un răspuns clar la momentul actual, dar uh, poate că mi-ar fi și foarte greu să dau un asemenea răspuns la momentul actual. Președinte, da, poate că în mod automat ar trebui eliminat, măcar treptat, acest tip de capital da, asta, și, asta s-a și prevăzut, dar a fost prevăzut uh, această măsură în mod arbitrar. Nu știu dacă trebuie să ne întoarcem la o astfel de regulă de acum 20 de ani, dar, de exemplu, dacă avem o fuziune și te aștept la sinergii, unul din motivele pentru care uh, plătești mai mult peste valoarea companiei, valoarea nominală, ar fi logic ca mai mult sau mai puțin automat să apară acele sinergii și în uh, următorii șapte ani sau uh, aproximativ. Nu știu dacă acest lucru s-ar putea să nu întâmpla, de fapt. Da, uh, sunteți satisfăcut cu răspunsul? Da, uh, domnul uh, Kamal, în legătură cu sinergia. La facultate se învață că da, sinergia nu este un motiv uh, suficient pentru o fuziune lucru dovedit în practică de multe ori, dar vreau să vă întreb, spun, pentru că dumneavoastră a spus că unii cred că până la urmă EFRS-ul eh, se câteodată, sau normele acestea se opun unei eh, directive sau în cea de-a patra, patra și a șaptea uh, directivă privind companiile, asta însemnând că uh, normele IFRS sunt divergente față de acquis comunitar și, în al doilea rând, poate o distinție între uh, uh, aspecte așteptate și neașteptate. Bun. Dar oricum, trebuie să te asiguri în orice situație care anume îți sunt uh, obligațiile, care, sunt, uh, care este activul și care este pasivul. Pentru că s-a văzut în, pe timp de criză că nimeni nu a făcut-o și nu știu dacă această, acest model prevăzut de dumneavoastră de uh, pierderi previzibile poate acoperi toate acestea. Răspunsul uh, este că la prima întrebare nu vă pot oferi un răspuns, va trebui să reveniți. A doua întrebare este foarte bună, de asemenea. Bun, există o diferență de vedere între noi și colegii americani. Ei vor să aibă un sistem în care, la începutul unui împrumut, se stabilește imediat care sunt uh, pierderile previzibile și uh, acestea se și pun pe hârtie imediat. Și pare foarte prudent și conservator sau o atemenea atitudine așa pare, dar și aici am avut probleme serioase. Pentru că, în primul rând, valoarea nominală a împrumutului este, poate fi mult mai șoasă, mult mai scăzută decât valoarea de piață și nu o reflectă într-adevăr, ceea ce nu e un lucru bun. De asemenea, Gândiți-vă la consecințele colaterale posibile. Uh, ce se întâmplă cu împrumuturile cu, cele mai, cu cel mai înalt nivel de uh, pierdere așteptate? E vorba mai degrabă de IMM-uri aici. E vorba de împrumuturile acordate IMM-urilor unde băncile cer o diferență de randament mai mare pentru a compensa acest risc mai ridicat. Și dacă băncile ar fi forțate încă din prima zi, să pună pe hârtie uh, acest, uh, această pierdere așteptată, ce s-ar întâmpla? Iată, în perioada de criză, deja se acordă prea puține împrumuturi IMM-urilor. Deci, practic, ar fi afectate IMM-urile care deja uh, se află sub presiune. Așadar, iată, trebuie să ne gândim și la efectele colaterale, ca să spun așa, consecințe neașteptate care ar fi absolut de nedorit. Credem că e mai bine să ne asigurăm că o bancă nu recunoaște pe deplin toate dobânzile uh, suplimentare pe care le face la împrumuturi de mare risc pe perioada în care împrumutul este încă valabil, perioada în care nu e sigură că va obține toți banii înapoi și, aco- și apoi în momentul în care, se, în care sunt sigure că nu își vor veni toți banii înapoi, atunci ar trebui să intervină acest, acest risc previzibil, dar numai și numai în acest moment. Cred că asta încercăm noi să facem. Din punct de vedere tehnic e incredibil de complicat și de fiecare dată când avem un standard care are foarte mult sens economic, băncile ne spun că acesta nu poate fi operațional și lucrurile care spune că sunt operaționale nu fac foarte mult sens din punct de vedere economic, iată, asta spune multe. Dar asta e situația, și trebuie să încercăm ca lucrurile să funcționeze. Da. da. Äh, Sie haben eben gesagt, äh, dass Sie nicht mit Tocmai ați spus că nu sunteți de acord cu toate deciziile Basel 3. Există o decizie care a fost uh, luată în plină criză a datoriei publice pentru ca pe viitor să avem uh, factorul de risc zero pentru creditarea um, statelor. Vi se pare corect? Vi se pare corect ca uh, titlurile de valoare să aibă un risc uh, nul, chit că diferența între ele e foarte mare? Mulțumesc. Asking the question is answering it, I think. Um... Cred că răspunsul se află în întrebare. Uh, Bun, eu nu sunt o autoritate de reglementare. Comisia Basel face o treabă foarte bună. Da, bun, ăsta e călcâiul la Hile, dumneavoastră ați spus punctul pe de degetul pe rană. Vedeți ce s-a întâmplat în Irlanda. Irlanda împotriva crizei a avut 20% eh, eh, datorie din PIB, cea mai scăzută din Europa. Clar, era triplu A în acel moment. Și apoi, cu criza, știți ce s-a întâmplat? și a, a fost căzut ratingul și doar în 2 ani de zile ă, totul s-a prăbușit. Deci asta ne arată că nu mai există active sigure complet. Bine, niciodată nu au existat, de fapt, ă, active complet sigure, dar iată o demonstrație flagrantă. Chiar țări ca Germania sau țările de jos, țara mea, care încă sunt într-o formă foarte bună, ca să spun așa, cel puțin aparent, și acestea au de suferit de pe urma crizei. Nu se știe ce s-a întâmplat, niciun guvern nu e 100% sigur. De aceea cred și eu că această rată a riscului de 0% nu reflectă realitatea economică, practic. Cineva mai dorește să pune vreo întrebare? Nu. Atunci vă mulțumim, domnule director, și Vă mulțumim pentru că, iată, ați rămas cu noi dincolo de timpul alocat și sperăm să, uh, vă, să mai avem ocazia să uh, fiți alături de noi. Uh, mulțumesc pentru acest schimb de opinii foarte interesant și mi-a fost foarte de ajutor. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum uh, mă uit uh, să vedem ce se întâmplă. A, avem o pauză, se pare. Se pare că trebuie să luăm o pauză. Right, so the next item is not going to happen. Următorul articol va fi abordat decât la uh, ă, 5 și jumătate. E vorba de raportul privitor la concurență. Dacă nu, cumva toată lumea ă, sosește acum, dar nu cred, pentru că raportul Stolojan uh, nu poate fi discutat acum. Da, mi-ar plăcea să uh, reușim să continuăm imediat cu raportul, dar nu este nici domnul Hogmark aici nici doamna Enfeld. Am încercat să-i aducem acum, dar din nefericire n-am reușit. Deci trebuie să luăm o pauză, practic, am înțeles. Well, anyway, uh, I, I'm sorry I have to... Acum, îmi pare foarte rău că trebuie să luăm acum o pauză și să ne reîntâlnim la 5 și jumătate practic o pauză de aproximativ o oră și apoi ne ocupăm de raportul privitor la concurență.

Okay. If if we're ready, we're... Foarte bine, dragi colegi, dacă suntem gata, haideți să reîncepem cu punctul numărul 6, reluăm cu punctul numărul 6, raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Bun, dacă colegii spanioli uh, își încheie conversația, voi putea să dau cuvântul domnului Sanchez Presedo. Foarte bine. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. E vorba de uh, dezbaterea amendamentelor la acest raport uh, privitor la competență, uh, la, mă scuzați, concurență. Cred că foarte pe scurt ar trebui să vă prezint situația, pentru că e vorba de, până la urmă, discutarea amendamentelor. Eu mă limitez să spun că structura raportului se baza pe 24 de uh, considerente, 3, uh, 24 de amendamente și 3 considerente și structurate pe 3 părți. Din uh, aceste amendamente chiar eu am prezentat unele ca, pentru a completa raportul anual. Unele din ele le-am făcut împreună cu colegul Gariga. Practic e vorba de ajutoarele de stat și anchetele când atunci când se constată că aceste ajutoare practic nu au un caracter legal. Și pentru recuperarea lor ar trebui să se facă o evaluare, să se vadă dacă recuperarea e cel mai bun remediu sau există și alte mijloace alternative care să restabilească concurența, ținându-se cont de impactul uh, în materie economică și de ocupare și credem că e parte din mai multe teme care s-ar putea denumi o aplicare inteligentă a politicii concurenței. Alt amendament se referă la cazurile în care, pe de-o parte, statele membre, atunci când se produc neregularități, mai ales în mediul financiar, adoptă mijloace de restabilire a legalității, care cred eu că nu trebuie considerate ca fiind ajutoare de stat, pentru că acestea, deci pentru restabilirea legalității, se uh, restabilește poziția originară, deci nu se acordă niciun uh, avantaj față de ceilalți și doar se restabilește poziția originară, astfel încât credem că o altă formulare ar fi prea severă. Și plecând de aici, nu am depus mai multe amendamente, mențin structura raportului uh, în linie cu ceea ce a prezentat Comisia și bun, îmi rezerv apoi dreptul de a, de a avea o reacție la, față de prezentarea amendamentelor uh, colegilor care au depus amendamente și cărora le mulțumesc. Uh, cred că e un raport uh, important și cred că ce am făcut noi aici ne va permite să ajungem la un acord. Mulțumesc acum, Gunnar. Mulțumesc și mulțumesc de asemenea raportorului pentru această prezentare. Am aș avea trei puncte aici care ar putea fi importante pentru activitatea noastră pe viitor. În primul rând, ceea ce deja se spune în raport și poate putem depune alte amendamente, e vorba de importanța și impactului asupra economiei, gospodăriilor europene, a unei concurențe de calitate și cred că raportorul se referă mai ales la uh, sectorul uh, alimentar, unde e foarte important concurența pentru cetățeni, din motive clare, dar la fel și în alte sectoare economice. Și cred că e important să menținem această direcție pe care ne-a indicat-o raportorul și să extindem la mai multe domenii. Și cu asta vin la cel de-al doilea punct, și anume, sigur, e esențial să asigurăm mai multă concurență, inclusiv în statele membre. Eu am anumite amendamente privitoare la serviciile de interes general. Știm cu toții că acestea au un impact deosebit în viața de zi cu zi a cetățenilor noștri. Și o mare parte din serviciile de zi cu zi sunt furnizate acolo și cred că e important să facem o diferență între a susține producătorii sau furnizorii de servicii ca atare cu subvenționarea și finanțarea oportunităților cetățenilor să participe la servicii. Cu cât mai important este un serviciu, cu atât mai accesibil trebuie să fie și trebuie să existe o uh, posibilitate de a alege dintre mai multe servicii. Și banii publici ar trebui să îmbunătățească viața cetățenilor și nu a furnizorilor. Mai ales în acest domeniu uh, se produc uh, adevărate situații de monopol și ar fi bine să avem o discuție amănunțită pe tema asta în comisia noastră. Și în al treilea rând, uh, lucrurile se leagă de discuția privitoare la legalitate. Cred că e important să ne asigurăm că uh, toate ajutoarele de stat respectă legislația în vigoare. Însă cred că cel mai important lucru pe care putem noi să-l facem e nu să încercăm să uh, ușurăm viața birocrației. Trebuie să avem criterii clare pentru situațiile în care e posibilă utilizarea ajutoarelor de stat. Noi nu trebuie să uh, ușurăm uh, posibilitatea de a se acorda ajutoare de stat și să ne asigurăm că acestea nu distorsionează uh, competiția și că nu uh, înseamnă obstacole față de intrarea pe a noi concurenți. Echilibrul acesta este foarte important. Trebuie să spunem clar când uh, se pot acorda ajutoare de stat și că acestea aduc într-adevăr o plus valoare și că nu uh, împiedică concurența. Acest lucru este de asemenea uh, relevat în uh, documentul raportului. Mulțumesc! Mulțumesc! Sofi se pare că nu a venit. Filip se pare că nici nu este de față. Dirk. Thank you, mr President. Mulțumesc, doamnă președinte. Am citit amendamentele depuse cu mare interes și multe dintre sugestii sunt pe placul meu și astăzi vreau să subliniez trei amendamente pe care le-am depus, explicându-vă de ce mi se pare importante. În primul rând vreau să vă atrag atenția asupra alineatului 3, care aplaudă implementarea de succes a Uh, regimului uh, extraordinar de criză a ajutorului de stat. Am spus-o de multe ori și subliniez încă o dată importanța naturii temporare a acestei măsuri. A existat deja două rapoarte în care Parlamentul a subliniat acest lucru, dar situația nu s-a schimbat și vreau să readuc lucrurile pe ordinea de zi a discuțiilor. Recunosc uh, activitatea Comisiei în acest moment, dar în ciuda acestui fapt, cred că ar trebui să le, să le solicităm să uh, Ă, fac acest lucru cât mai rapid cu putință. Apoi, țelul suprem al politicii de concurență este acela de a îndepărta obstacolele din calea uh, ă, uh, ă, bunii funcționări a pieței unice. Ar trebui să avem un instrument unic și mă opun tendințelor de a introduce obiective care nu au ce căuta aici. Există instrumente mult mai bune pentru asta și uh, în al treilea rând, serviciile noastre de, uh, de interes economic general. Nu pot fi de acord cu sugestia de a, face, de a accepta anumite servicii fără niciun prag chiar și acceptarea unui prag de minimis prea mare este un risc pentru prea mulți furnizori de servicii uh, care ar putea fi excluși de la um, supravegherea autorităților competente. Pentru că tocmai această examinare duce la asigurarea că publicul nu plătește prea mult pentru aceste servicii. Și solicit deci Comisiei uh, să nu se lase distrasă de uh, probleme care nu țin practic de politica concurenței. Noi, ca Parlament, ar trebui să susținem legea concurenței în măsura posibilului. Mulțumesc! Mulțumesc, Jürgen! Ja, ich äh, <clears throat> möchte vorweg mal sagen, dass ich Vreau să spun din capul locului că eu nu sunt împotriva concurenței. Unor se spune că cei de stânga nu sunt împotrivă, dar eu sunt sceptic. Sunt de acord cu ce a spus Gunnar Hockmark, că e nevoie de concurență pentru a submina poziție de monopol, dar nu aș merge atât de departe încât să spun că viața cetățenilor, mai ales în ceea ce privește serviciile publice, s-a îmbunătățit doar prin uh, concurență. Ideea este că simplificarea vieții cetățenilor este, oar, este parcă mai uh, importantă decât cea a producătorilor. Chit că și producătorii sunt tot cetățeni, dar uh, ideea este să menținem lucrurile în echilibru și mă uit mai apoi la ce se întâmplă în Germania și nu sunt sigur că lucrurile funcționează atât de bine. De multe ori am impresia că Concurența, mai ales în ceea ce privește serviciile de sănătate publică, a, a fragmentat piața. Eu vin dintr-un uh, mediu uh, urban, extrem de aglomerat, uh, știu care este situația acolo și pot să vă spun că prin comparație cu mediul rural, la țară este mult mai greu. Așa că mai ales în ceea ce privește serviciile publice de sănătate, cred că ar trebui să fim uh, Uh, mai corect să găsim un echilibru între um, servicii decente uh, și concurență. De asemenea, cred că pe aici, pe acolo, raportul mizează mult prea mult pe concurență. Avem foarte multe opinii um, care vin din, din partea științei umane și e clar că cooperarea nu trebuie sacrificată. E, e o problemă când nu este concurență pentru că se încrustrează anumite uh, structuri, dar uh, până la urmă e periculos să ai și prea multă concurență. Deci uh, concurență și cooperare, dar în echilibru. Și mi se pare că asta lipsește din raport. Așa că spun acum că mi-aș dori mai, uh, o mai bună echilibrare a celor două subiecte. Noi uh, am încercat uh, să schimbăm puțin lucrurile cu amendamente. În ceea ce privește piețele financiare, am încercat să preluăm ceea ce există într-un alt raport și care se potrivește aici. Există subiecte care nu trebuie pierdute din vedere când discutăm despre concurență. Nu, în ultimul rând discutăm despre PAC și um, produsele alimentare. Specula cu alimente e o problemă, dar um, am văzut că acest subiect este deja tratat la MIFID, așa că să avem puțin în vedere așa acest uh, lucru cu privire la scăderea prețurilor. Să știți că am văzut că există o scădere a prețurilor prin concurență, am văzut în Germania, dar am avut și probleme din cauza presiunii prea mari asupra prețului. La un moment dat uh, prețul scade, dar e sacrificată și calitatea. Am avut câteva scandaluri care pot fi explicate, cel puțin parțial, astfel. De aceea eu cred că trebuie să existe un echilibru. Din păcate, deocamdată acesta nu există în raport. Mi l-aș dori. În ceea ce privește orientarea către piață a întreprinderilor agrare sau a politicii agricole pe ansamblu, eu nu știu dacă acesta ar trebui să fie singurul principiu. Am avut la un moment dat pacul Uniunii Europene și uh, Uh, am avut asta pentru a avea siguranță alimentară, pentru că au fost uh, vremuri mai nefaste. Europa a suferit uh, din cauza foametei, populația a fost decimată și până la urmă nu cred că acum putem să ne comportăm ca și când aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat și trebuie doar să ne orientăm către piață. E vorba de câteva sarcini politice pe care nu trebuie să le pierdem din uh, vedere. După cum am spus, eu nu sunt împotriva concurenței, dar mie mi se pare că acest raport este prea favorabil concurenței, lăsând uh, la o parte alte aspecte ale cooperării economice, care joacă un rol foarte important pe piață. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivo! Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinta. Este șase fără zece și sala pare deja o casă bântuită, așa încât o să încerc să fac niște comentarii scurte. Uh, două lucruri care mi se par importante aici. și care mi se par un subiect destul de sensibil. În mijlocul crizei, în mijlocul discuțiilor noastre legate de ratele șomajului care sunt deja înspăimântătoare. Primul element. Concurența ar trebui să știm cu toții nu funcționează în spațiul birocrației. Este exact ce au spus și colegii înainte. ar trebui să avem câteva observații legate de limitarea birocrației, limita care, limitarea care este necesară și care este utilă pentru o concurență mai bună, să spunem așa. Al doilea element pe care aș vrea să-l subliniez este ceva ce a spus Gunnar. Ajutorul de stat nu poate să distrugă concurența, ceea ce este important. Înțeleg despre ce vorbeai. Dar ajutorul de stat nu poate fi subvenționat astfel încât să aduci un prejudiciu concurenței sănătoase despre care am început să vorbesc mai devreme. Concurența duce la o rată a șomajului mai scăzută. Astea sunt cele două elemente pe care vreau să le adaug și să le subliniez, care s-ar putea regăsi în uh, raportul pe care noi îl putem susține în forma sa actuală. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervine? Cred că a vorbit toată lumea, cu excepția mea, așa încât îi dau cuvântul lui Antolin. forgot sure, the Vice sorry, Chair. Sorry. He doesn't want to speak. Anthony. Muchas gracias, eh, Presidenta. Quiero... Mulțumesc, doamna președinte, și în primul rând vreau să mulțumesc eh, tuturor celor care au depus amendamentele și vreau să mulțumesc pentru cele spuse în această reuniune și pentru spiritul lor constructiv. Cred că au uh, adus un uh, aport important la raport. Aș dori să spun că cele mai mult de 100 de amendamente depuse, uh, din acestea aveau, existau inițial 51 de puncte de discutat, dar ne putem pune de acord. În rest avem o serie de amendamente și puncte care cred eu că sunt foarte pozitive. Una din problemele care totdeauna apar pentru un raportor limita de caractere și a dimensiunii unui document, dar concurența este un aspect foarte important și de aceea mulțumesc celor care au depus amendamente. Vreau să mă refer acum, în primul rând, la situația crizei reliefată în amendamentele mele. E clar că există ajutoare pentru sectorul financiar. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Epping că un regim extraordinar trebuie să aibă un caracter temporar și, aș spune eu, și uh, proporțional. Astfel ar trebui să stea lucrurile. Se insistă pe ajutoarele de stat către băncile care au nevoie de acestea. Bun, e o serie întreagă de amendamente care doresc uh, eliminată uh, referența la aceste bănci dar acestea, pe de altă parte, trebuie să aibă și planuri de restructurare adecvate care să garanteze că ajutoarele pe care le uh, primesc uh, nu le vor pune într-o situație de avantaj față de băncile care nu au necesitat ajutoare de stat. Atunci trebuie să mai uh, reglăm puțin aceste elemente ca să garantăm că există un, o situație de egalitate pentru toți și un echilibru. Apoi, Eh, trebuie să reflectăm aici rezultatele summitului din iunie. Apoi s-a mai propus eh, o serie de aspecte, cum a spus eh, domnul Hockmark, în legătură cu serviciile de interes general. Au fost aici poziții divergente. Unii spun că aceste servicii de interes general care sunt exceptate la, de la regulamentul de ajutor pentru concurență uh, trebuie supuse unor condiții mai restrictive. Eu cred că, în general, există și o bază foarte amplă, considerând că propunerile făcute sunt rezonabile, dar faptul că există ajutoare de stat pentru serviciile de interes economic general nu trebuie să uh, provoace o situație de ineficiență, să aibă influență asupra costurilor să se evite o situație în care apar avantaje nemeritate. Dar trebuie să avem o gestionare deschisă din punct de vedere economic și cred că putem să reușim. Și spiritul serviciilor de interes economic în general trebuie păstrat. Au fost uh, și anumite propuneri în materie de sănătate în domeniul farmaceutic, asigurări. Sunt amendamente pozitive aici. Mai este un aspect în ce privește acțiunile colective. Cred că sunt aici amendamente depuse de toate grupurile, o temă de interes pentru toate grupurile, care deja a fost discutată, însă nu a existat încă inițiative legislative și eu cred că trebuie să ajungem la un acord ca această temă să o punem și noi concret. Există un aspect foarte important uh, și anume concurența în economia reală la care s-a referit uh, Gunnar, cred că în afară de domnul Epping, dar cred că to- toți intervenienții de altfel s-au referit la această temă. E evident că trebuie să favorizăm libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor, dar uh, cu acest raport noi încercăm să subliniem rolul politicii de concurență pentru mai multă competitivitate. Uh, deci Uniunea Europeană să fie mai competitivă pe plan global ca să contribuim la strategia 2020, ca să creăm locuri de muncă durabile și să definim ajutoarele de stat astfel încât să putem avea în continuare finanțe publice sănătoase și robuste, mai ales în acest moment în care ele sunt supuse unei mari presiuni. Și ar trebui să avem o mai mare rigoare în politica de ajutoare publice pentru că, până la urmă, sunt bani care provin din buzunarele cetățenilor și cetățenii știm că se află în, într-o situație dificilă din punct de vedere economic. Deci sunt uh, și eu uh, de acord cu aceste preocupări, uh, cu aceste propuneri și să încercăm acum să găsim un acord. În ce privește politica agricolă comună la care s-a referit domnul Clute, se pare că nu își poate limita scopurile doar la dezvoltarea concurenței între diferiți actori. Trebuie, și, sigur, ca și concurența să aibă scopuri care corespund și politicii agricole comune. Noi, însă, am încercat să evidențiem că distorsiunile existente, de, existente pe piață trebuie eliminate și am încercat să cerem ca politica agricolă comună să poată beneficia de toată concurența posibilă spre beneficiul companiilor și a consumatorilor, a cetățenilor. Și ce aici, la fel, cred că încercăm și vom și reuși să ajungem la un acord. De asemenea, s-a referit cineva aici la ajutoarele pentru bănci. Bun, este și rolul băncii centrale europene. Eu cred că politica monetară garantează asistența uh, pentru piețe și existența unei poziții de egalitate pentru toți actorii de pe piață Apoi, în ce privește entitățile sistemice, în măsura în care sunt prea mari ca să dea greș, sigur că ă, trebuie să facă obiectul unor reflexii și să există, să există niște conexiuni de concurență echilibrată în Uniunea Europeană. Bun, aceste teme pot fi dezbătute și pe viitor între noi și niște amendamente pe care le-am putut citi ne vor ajuta în acest sens. Dar dezbaterea de-abia începe. De asemenea, s-au făcut niște propuneri în legătură cu ajutoarele de stat. Aici am, uh, ne-am ocupat de această temă într-un grup de lucru care și-a propus să facă o rezoluție privitoare la modernizarea care este în curs în acest an și tot ceea ce uh, are legătură cu ajutoarele de stat în acest raport uh, s-a făcut în perspectiva acestei posibile viitoare rezoluții uh, care ar putea fi adoptată pe tema ajutoarelor de stat. Și în final aș spune că a fost, uh, a fost depus un grup de amendamente care în marea lor majoritate pot face obiectul uh, unor compromisuri. Sigur, dacă există și dorința să se ajungă la un compromis, dar cred că putem vom, să facem un raport echilibrat care să evidențieze contribuția politicii uh, concurenței la o creștere durabilă a Uniunii Europene care să fie inteligentă și care să includă pe toată lumea. Și aici politica concurenței are un rol important de jucat și este evidențiat în raportul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, Antolin. Gunnar zicea că vrea să reintervină la un element, dacă vrei, și apoi o să-i dau cuvântul Antolin din nou. Nu vreau să prelungesc dezbaterea, dar Poate câteva elemente pentru viitoarele compromisuri subliniată de uh, raportorul nostru. Cred că atunci când vorbim despre serviciile de interes economic, trebuie să fim conștienți de faptul că cetățenii care sunt cel mai dependenți de ele sunt cei care ar trebui să aibă și cele mai bune oportunități, tocmai pentru că sunt dependenți de aceste servicii. Eu găsesc foarte puține motive pentru care aceștia ar trebui să fie excluși de la posibilitatea de a avea de ales și de a alege cea mai bună calitate. Deci, cred că ar trebui să existe un teren egal și, din punctul meu de vedere, nu companiile, nu producătorii sunt cei care ar trebui să beneficieze de subvenții, ci de cetățenii care profită de aceste ocazii pentru uh, a se asigura că au parte de servicii bune. Și asta creează nu doar un teren egal, ci și o dezvoltare dinamică pentru concurență prin pluralitatea de alegere. Și am văzut schimbările apărute în sectorul telecomunicațiilor. Acum foarte puțin sunt împotriva concurenței. Dar cu câțiva ani în urmă, mulți oameni din toate taberele politice încercau să apere monopolurile, crezând că acestea sunt cele mai bune moduri de a oferi cele mai bune servicii. Și cred că declarația făcută de raportor aici este o reușită bună pentru asigurarea unui numitor comun și pentru asigurarea acestui teren egal uh, de oportunități pentru toți cetățenii. Antolin? Sí, yo agradezco esta, esta matización que, que realiza. Eh, Mulțumesc, domnule Hochmark. În ce privește aceste servicii de interes general, există o serie de servicii care practic configurează statutul de cetățenie. Dar multe din ele sunt proporționate direct cu piața, ci fac parte din practic responsabilitatea statului, publică. Trebuie să evităm, sigur, ca Uh, nu să, să nu existe o suprafinanțare. Și, într-adevăr, există posibilitatea unui ajutor public, dar ceea ce uh, nu putem noi decide aici sunt elementele din aceste servicii care să facă obiectul subsidiarității, dar oricum putem trimite un mesaj clar că aceste servicii trebuie să fie cât mai eficiente posibil și cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de a alege cel mai bun serviciu și trebuie să existe o adevărată concurență între servicii. Bun, ă, e foarte echilibrată propunerea domnului Höckmark. Eu voi încerca să-i trimit o propunere de compromis care să țină cont de propunerile sale și precum și de propunerile altor membri ai acestei comisii. Mulțumesc foarte mult! Încă nu avem o dată stabilită pentru votul în comisie. S-ar putea să fie în ianuarie, dar depinde de ceea ce convenim. În ceea ce privește calendarul pentru rapoartele din proprie inițiativă, este un subiect pe ordinea de zi a coordonatorilor. Sperăm să putem, permite număr, să putem permite un număr cât mai mare de rapoarte din uh, proprie inițiativă și uh, am încercat să sugerez conferinței președinților că raportul anual pe care trebuie să-l facem ar trebui să nu fie inclus în această cotă ca să nu ne restricționăm activitatea din proprie inițiativă, dar deocamdată nu m-a ascultat nimeni. Astfel încât așteptăm compromisurile lui Antolin și vom stabili un calendar adecvat după aceea. Cred că deocamdată asta e tot pe ziua de astăzi, astfel încât ședința se suspendă. Vă mulțumesc!